declarația Comisiei vis-a-vis -vis de programul de lucru al Comisiei pentru 2016. Atrag atenția că la această dezbatere nu există procedura intervențiilor uh, spontane și de asemenea nici uh, cartonașele albastre nu se vor folosi. Așadar, doamnelor și domnilor, prezent uh, în plen are pentru început cuvântul vicepreședintele Comisiei, domnul Franz Timmermans. The motto of our work program this year is Motoul uh, uh, pentru programul nostru de anul acesta uh, este No Business at, as Usual, deci nu procedăm ca not obișnuit. Nu mai e vremea să procedăm așa. De aceea, Comisia astăzi se angajează uh, să facă propuneri curajoase și țintite permite să depășim uh, provocările cu care ne confruntăm și să fim mai puternici uh, în spiritul solidarității și responsabilității uh, europene. Cele 10 priorități ale președintelui Juncker, care sunt o declarație a misiunii noastre și au fost susținute de dumneavoastră, rămân cele potrivite. Anul trecut am spus că vom face alte lucruri și vom face lucrurile altfel ne concentrăm asupra lucrurilor importante. Am uh, elaborat viziunea noastră și măsurile concrete în diferite domenii planul de investiții, piața unică digitală, uh, agenda europeană privind securitatea, migrația, uh, piețele de capital, nouă strategie comercială, o uniune economică și monetară întărită vom uh, prezenta uh, strategia privind piața unică. Anul acesta vom uh, completa imaginea cu strategia pentru mobilitatea forței de muncă, economia circulară și um, gestionarea frontierelor externe programul de lucru și cele 23 de inițiative cheie sunt taxate pe punerea în aplicare a acestei strategii. Constituie o agendă plină de substanță, va fi foarte mult de făcut pentru Parlament pe baza acestei strategii. Ați primit uh, o copie a programului uh, uh, de lucru. Presupun că nu toată lumea a avut răgazul să citească, de aceea vreau să evidențiez cinci chestiuni importante pe care uh, vreau să uh, le subliniez. În primul rând, o să prioritizăm Uh, provocarea privind refugiații și migrația. Agenda privind migrația dă un răspuns uh, cuprinzător. Au fost întreprinse acțiuni rapide și sunt uh, re recunoscător uh, acestui Parlament pentru viteza cu care ați acționat și pentru leadership-ul de care ați dat dovadă în mod uh, consecvent. Uh, Ne-am angajat uh, să revizuim sistemul de la Dublin privind uh, uh, azilul și abordarea migrației. Acest lucru, împreună cu gestionarea frontierelor, uh, vor fi discutate până la sfârșitul anului. În al doilea rând, trebuie să continuăm să creăm locuri de muncă, să facem investiții. Uh, grație angajamentului uh, acestui Parlament și uh, vitezei cu care a lucrat, putem să avem investiții de calitate pentru a da un nou imbold economiei și să ne axăm pe cercetare. Uh, vrem să adâncim uh, piața unică, uh, să depășim obstacolele rămase, să dăm un nou imbold inovării și să încurajăm IMM-urile. Vom veni cu propuneri concrete pentru strategia pieței unice digitale. Vom avea și strategii sectoriale privind apărarea și spațiul. În ceea ce privește schimbările climatice, vom veni cu trei pachete uh, la Uniunea Energetică. Vom veni cu un pachet privind economia circulară pentru uh, a maximiza uh, eficiența resurselor. Vom veni cu o nouă abordare pentru a asigura sustenabilitatea economică, socială și de mediu, ținând cont de revizuirea din 2020. În al patrulea rând, 2016 trebuie să devină anul uh, progresului social real. Vom veni cu o nouă agendă a calificărilor să ajute uh, oamenii să uh, ocupe noi funcții, mai ales în era digitală. Vom elabora acțiuni legislative și nelegislative pentru o viață socială echilibrată și pentru a susține femeile la locul de muncă, în mod deosebit. Propunerile privind mobilitatea forței de muncă îi, va ajuta, le, îi vor ajuta pe oameni uh, să circule liber și să combată uh, abuzurile în sistemul social și dumpingul social. Uh, libera circulație nu trebuie să fie o amenințare pentru protecția socială. Semestrul european 2016 va pune accent pe situația economică și fiscală în zona UE uh, și asupra performanței sociale și ocupării. Acest lucru va fi uh, complementat uh, cu o agendă privind drepturile sociale care va încerca să abordeze lacunele existente, să identifice um, o serie de etaloane bazate pe cele mai bune practici pentru o convergență Uh, de jos în sus, mai ales în uh, zona euro. În al cincilea rând, Comisia va încerca să realizeze uh, noi progrese în ceea ce privește impozitarea întreprinderilor. Uh, Uh, întreprinderile trebuie să plătească impozite acolo unde se generează profitul. Vom veni cu o serie de măsuri pentru a spori uh, transparența sistemului de impozitare a întreprinderilor și să uh, evităm eludarea fiscală. De asemenea, vom lupta pentru un sistem TVA mai solid și lipsit de fraudă. Comisia va continua să pună în aplicare uh, agenda uh, de securitate socială pentru a combate uh, criminalitatea organizată și uh, să venim cu o strategie uh, pentru o uh, uniune economică și uh, monetară mai solidă. Uh, sigur, trebuie să folosim resursele uh, cât mai bine. Uh, bugetul uh, trebuie să uh, țintească mai bine finanțarea uh, priorităților, trebuie să ne asigurăm că finanțarea uh, se îndreaptă către priorități cum ar fi criza uh, refugiaților, dar să punem un accent sporit pe obținerea de rezultate. Provocările, așa cum ar fi accesul la energie, emigrația și alte resurse, precum schimbările climatice, Uh, arată că este nevoie de o dimensiune externă pentru a îndeplini uh, politicile noastre externe. Astăzi, mai mult ca oricând, nu mai putem să facem o distinție între extern și intern. Uh, am vorbit de uh, obiectivele de dezvoltare durabilă, unde nu se mai poate face această diferență între extern și intern. Uh, Două aspecte vreau să mai punctez. Unul, Comisia a spus că vom face lucrurile altfel. Toate acțiunile pe care le propunem uh, se bazează pe o agendă de mai bună legiferare. Trebuie să ne asigurăm că atunci când UE intervine, face acest lucru pentru a obține rezultate și pentru a aduce schimbări acolo unde se fac aceste modificări. Avem planuri de revizuire Uh, a unor domenii cheie, cum ar fi uh, siguranța și sănătatea la locul de muncă, astfel încât să putem atinge obiectivele ambițioase sociale. De asemenea, uh, vom retrage o serie de inițiative care sunt caduce sau care au fost diluate. Lista este mai scurtă ca anul trecut, care a fost un moment de discontinuitate politică vom face retrageri uh, de legislație numai după ce vom asculta părerea dumneavoastră. Un alt aspect, programul de acțiune nu poate uh, să dea rezultate uh, dacă uh, um, legisla... cei care uh, fac legiferarea nu și-l uh, internalizează. Întotdeauna, pentru a dansa tango, sunt două persoane. Uh, pentru ca Uniunea Europeană să fie mai puternică, trebuie să demonstrăm că toate instituțiile sunt pregătite, că putem să lucrăm împreună rapid în acord pentru a ne atinge obiectivele. În elaborarea programului de lucru am ținut cont de punctele dumneavoastră de vedere, inclusiv uh, din rezoluțiile pe care le-ați adoptat și există un grad mare de convergență. Cred că toată lumea este de acord că există metode de uh, lucru uh, comune pentru dialogul din acest an care s-a îmbunătățit foarte mult cu acest format al colegiului. De asemenea, Uh, ne bucură contribuțiile pe care le-am primit din partea comisiilor, a grupurilor. Vreau să mulțumesc uh, uh, liderilor de grup, președintelui Schulz pentru că ne-a ajutat să ne organizăm mai bine munca și vreau să-i mulțumesc și președintelui Buzek pentru că și-a asumat responsabilitatea de a face același lucru cu CCC-ul. Eh, sper că vom ajunge la o înțelegere comună a eh, propunerilor actuale și eh, viitoare care ne vor permite să acționăm rapid. Aștept să lucrez îndeaproape cu dumneavoastră și în 2016 și mă bucur că am putut să dovedim că metodele noastre de lucru sunt bune spre satisfacția ambelor instituții. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Timmermans, pentru grupul PPE are cuvântul domnul Sayer. Thank you very much. The... After very... Mulțumesc, domnule președinte. Îndelungi negocieri uh, de două luni. În cursul lunii septembrie, uh, mai multe partide, familii politice ale acestui Parlament au um, convenit asupra uh, unui consens ce poate constitui baza programului de lucru a Comisiei în 2016 nu există, nu, nu a fost uh, celebrat acest uh, consens uh, foarte mult în opinia publică, dar este foarte important că Parlamentul și Comisia au colaborat pe acest proiect. Acest Parlament a fost ales pentru a schimba modul în care funcționează Uniunea Europeană, pentru a îmbunătăți funcționarea UE. Și nu, eu nu pot decât să evidențiez uh, aspectele pe care PPE-ul le susține în uh, programul dumneavoastră, domnule comisar. Susținem prioritățile formulate în planul Juncker. În tot ca aspect metodologic, credem că subsidiaritatea și proporționalitatea trebuie să se uh, regăsească în toate acțiunile programului de lucru ceea ce nu s-a întâmplat neapărat până acum. Trebuie ca birocrația legis- să, să fie curmată, legislația să fie revizuită continuu sub raportul impactului său. Trebuie ca Comisia să Uh, adapteze legislația existentă la prevederile care vizează actele de delegate și actele de punere în aplicare. Suntem deja la mulți ani trecuți de la uh, semnarea tratatului de la Lisabona și trebuie să ne adaptăm la el. În același timp, avem nevoie de o simplificare a uh, politicii agricole comune și a politicii de coeziune în acest sector PPE-ul uh, uh, a găsit două priorități foarte importante, odată cu privire la flexibilitatea forței de muncă, unde trebuie să avem în sfârșit uh, aptitudini și calificări care sunt pe măsura cerințelor în noile tehnologii și inovare. Piața pe internet este o prioritate, la fel ca și digitalizarea competitivitatea Uh, Uniunea Europene, a IMM-urilor, rămâne și ea o prioritate de top pentru a uh, păstra locurile de muncă în Europa. Evident, uh, toată lumea este copleșită în prezent de uh, criza refugiaților. Uniunea Europeană trebuie să fie în măsură să-și securizeze frontierele externe, externe, să ajute pe cei care sunt în pericol, dar trebuie să garantăm ca primă uh, prioritate securitatea cetățenilor noștri. Există o legislație foarte complexă în acest uh, domeniu și Parlamentul și-a semnalat deja disponibilitatea de a colabora în acest sens cu Comisia. Noi uh, salutăm așadar în ansamblu programul de lucru al Comisiei pentru 2016. Mulțumesc, domnule Sayer, pentru grupul social-democrat. Are cuvântul acum doamna Rodriguez. Yes, uh, Mr. Vice President. Uh... Da, Domnule vicepreședinte, e adevărat că nu sunt vremuri în care să putem continua așa cum am făcut până acum. Cele 10 priorități sunt valabile, dar trebuie articulate în mod diferit, considerăm noi. Credem că principala noastră provocare în momentul de față în abordarea crizei refugiaților este prevenirea unei crize umanitare, astfel încât să putem proteja și zona Schengen. Știm că acest lucru presupune un sistem real de azil în Europa, o graniță reală pentru Europa și o politică reală în domeniul migrației. Deci, ce își propune Comisia în ceea ce privește aceste instrumente? În același timp, însă, Europa trebuie să redevină un spațiu al prosperității. Și credem că acest an este anul în care Comisia trebuie să vină cu evaluarea strategiei 2020, pentru că nu este vorba doar de tranziția la alte economie, nu doar de economia circulară pentru o mai bună gestiune a resurselor noastre, e vorba și de economie digitală, de inovare, pentru a crea locuri de muncă de calitate și trebuie să facem tot posibilul din planul nostru de investiții. Iar prin revizuirea bugetară ar trebui să vedem cum anume putem re- obține rezultate mai bune. Însă, pe de altă parte, nu putem închide ochii față de ceea ce se întâmplă în momentul de față în Europa. Este o cursă uh, spre condiții mai proaste. Statele membre își fac concurență degradându-și standardele sociale. Credem că e momentul pentru un pilon puternic al drepturilor sociale, e momentul unui pachet pentru mobilitate, dar e și momentul contracarării paradisurilor fiscale, astfel încât uh, impozitele să se plătească acolo unde sunt generate profiturile. Credem că acestea ar trebui să fie prioritățile și ambiția de a finaliza Uniunea Economică și Monetară ar trebui să se subsumeze unui singur obiectiv care se numește convergență în sus. Și, domnule comisar, dacă vrem această convergență în sus, de asemenea trebuie să finalizăm Uniunea Bancară și să creăm o capacitate fiscală în zona euro. Dar apoi, toate acestea nu sunt eficiente dacă nu sunt susținute de o acțiune externă mai susținută, mai eficientă. Avem nevoie de o strategie globală, actualizată și un prim test în acest sens ar fi ca Europa să conducă conferința de la Paris să devină lider de asemenea și în ceea ce privește obiectivele sustenabile și aș completa și în uh, crearea unui parteneriat cu Africa, continentul nostru vecin. Acestea sunt așteptări pentru anii viitori. Parlamentul acesta a fost foarte activ în elaborarea de rezoluții și puteți fi sigur că vom face presiuni pentru a vă duce în direcția cea bună. Mulțumesc, doamnă Joao Rodriguez. Are acum cuvântul doamna Ford pentru grupul ECR. Thank you. Mulțumesc trebuie să ne concentrăm asupra creșterii competitivității, inovării, uh, economiei, atât în piața uh, unică, cât și dincolo de aceasta. Și nu prea sunt multe în uh, programul de lucru. Am spus că inițiativa uh, trebuie să facă față acestui test, dacă întreprinderile vor avea o viață mai grea sau mai ușoară, dacă vor progresa sau nu. Trebuie să ne asigurăm că legile care există funcționează și ați promis că veți elimina uh, birocrația. Ați uh, luat 70 uh, de propuneri uh, din discuție. Vă mulțumesc că ați ascultat punctul de vedere al ECR-ului. E nevoie de standarde europene în ceea ce privește îngrijirile medicale și securitatea socială. Nu sunt întotdeauna de acord. Știu că mulți colegi au aceeași impresie. Piața unică trebuie să ajute oportunitățile economice care aduc cu ele locuri de muncă și creștere creștere. A spus că nu este uh, timp să mai procedăm așa cum am procedat până acum. Uh, să uh, nu fim îndemnați de stânga să adoptăm uh, propuneri care uh, nu vor aduce uh, beneficii Europei. Mulțumesc și acum pentru grupul uh, ALDE are cuvântul doamna Indfeld. Mulțumesc, domnule președinte. Nu este vorba de business as usual vicepreședintele Comisiei a reușit un lucru care într-adevăr revoluționar și anume că acest program de lucru al Comisiei pe 2016 a rămas, a fost păstrat confidențial până astăzi. Deci asta e chiar remarcabil. Eh, tocmai de aceea nici n-am avut timp să-l citesc în detaliu, dar eh, eh, așa fugitiv la prima lectură descoper multe lucruri pozitive pe care le vom susține din partea grupului meu. Vorbesc de problemele legate de migrație, de protecția frontierelor, de revitalizarea așa numitului Blue Card, rețin și propunerea cu privire la uh, concilierea uh, vieței private cu uh, cea profesională. Sper că o să prinsă și acțiuni cu privire la maternitate. Deci sunt elemente pe care le salutăm și cu siguranță că vor fi și altele pe care le vom putea susține. Sunt însă niște lucruri care lipsesc din acest program și avem și, alte, și unele semne de întrebare aș vrea să văd de pildă și s-a solicitat să fie inclus um, la capitolul de securitate și măsuri de uh, combatere a terorismului avem nevoie de o evaluare detaliată a măsur, măsurilor care sunt uh, în curs de aplicare și uh, avem nevoie de o analiză a eficacității acestor măsuri pentru a putea să formulăm propuneri uh, de politici sectoriale uh, în consecință. Apoi, uh, acest Parlament a mai solicitat și un mecanism pentru punerea în aplicare a uh, drepturilor fundamentale a statului drept, și a guvernanței democratice. Iar în ce privește agenda digitală, Eh, salut cele spuse de dumneavoastră, dar atunci cum să interpretez eh, declarațiile domnului Oettinger care ar dori, în deosebire de noi care vrem o eh, Europa liberă și un acces neutru la rețea, care ar dori de fapt un acces la internet plin de garduri și sârme ghimpate. Și nu este important doar rezultatul dezbaterilor politice, ci este, vorba, este importantă și procedura. Și am vorbit deja despre transparență. Aici trebuie făcuți pași mult mai importanți înainte, pentru că în, în continuare suntem la nivelul în care diplomații și funcționarii se întâlnesc în spatele unor uși închise. Uh, Eh, vorbesc numai de Dieselgate, vorbesc de acordul Safe Harbor, care sunt exemple ilustre și trebuie evident să ne eh, analizăm și în mod autocritic, pentru că uh, pentru că m-am săturat să tot adoptăm elemente de legislație care știm că nu sunt viabile din punct de vedere juridic și care ă, urmează implicit și obligatoriu calea până la Curtea Europeană de Justiție. Deci ă, trebuie, pe, ă, din, trebuie să renunțăm la preferințele politice în favoarea unor criterii obiective și trebuie astfel să găsim uh, criterii pe care le împărtășim cu toții. Mulțumesc, doamna Intfeld, pentru gruparea GUE. Are cuvântul uh, domnul Michels. President. Domnule președinte, președintele Comisiei, domnul Juncker, azi dimineața a găsit cuvinte clare Uh, în ceea ce privește politica în domeniul imigrației care a eșuat. A spus bine lucrurilor pe nume, dar care sunt consecințele? Continuarea acestei ideologii, o privatizare a investițiilor, lângă care trebuie să punem semnul întrebării, nu, pentru că inechitatea socială este un, totdeauna un teren propice pentru soluții nedemocratice, pentru rasism, de pildă. Noi pledăm pentru integrare socială, dar și pentru protecția datelor pentru consumatori, dar acestea sunt doar programe de reparații în programul dumneavoastră, pentru că fără o rețea bine concepută, valorile europene are solidarității și așa mai departe rămân doar vorbe din uh, cuvântările de duminică. Șanse ați avut, în opinia noastră, însă nu le-ați folosit. Mulțumesc! Are acum cuvântul din partea verzilor domnul Lambert. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule vicepreședinte, bun venit. Am observat la mijlocul 2014 și mai ales în 2015 Comisia și mai ales uh, în contextul provocărilor uh, pe care le uh, prezintă migrația, am văzut Comisia acționând cu rapiditate și cu ambiție, însă acest lucru nu este suficient. Ați fost cu mingea la picior și totuși n-ați uh, șovăit uh, să uh, um, eliminați obstacolele și aș vrea să faceți la fel atunci când e vorba de chestiuni care îi privesc pe europeni, pentru că am văzut lista de propuneri pe care le aveți pentru viitor densitatea acestora nu este la fel cu densitatea prezenței membrilor uh, în această sală. În ceea ce este protecția socială, uh, este un subiect crucial pentru Europa. ne Ați văzut, Comisia a fost instalată la sfârșitul lui 2014, să spunem în toamna lui 2014, suntem un an după aceea și până acum nimic în această privință. Și de fapt nu este total adevărat, pentru că au fost recomandări uh, pe țară care uh, cer o flexibilizare a pieței muncii, uh, a, a, uh, a, încearcă practic să agraveze dumpingul social. Nu numai că nu vă opriți, ci am luat numai prima propunere pentru a demonstra. În ceea ce este concurența fiscală, cu un an în urmă eram în plină criză cu o simplă uh, excepție, cea privind uh, roamingul, uh, restul uh, rămâne pentru viitor pentru ziua de mâine. Nu simt nici ambiție, niciun simț al urgenței. Sigur, uh, ceea ce vreți să faceți cu TTIP-ul și cu mai bună legiferare este în sensul, în contrasensul uh, celor uh, dorite. Ce așteptați să veniți cu propuneri Uh, care să responsabilizeze uh, statele. Uh, fondul de garantare a depozitelor bancare. E bine, aveți dreptul de inițiativă și folosiți-vă de el. Aș încheia prin cazul Volkswagen. Este un scandal în ceea ce privește mediul, sănătatea publică, respectarea legii, distorsionarea pieței. Ce ne spune comisarul Biencovska? E bine, statele membre trebuie să-și facă treaba, noi să observăm, să nu contați pe noi să venim cu o inițiativă. Știți, de fapt, ceea ce se întâmplă, industria automobilului este un uh, tabu și uh, acest tabu funcționează cel mai bine în Germania, deci jos mâinile. Vă rog, fără niciun fel de urgență și de ambiție, vă rog să ne dați dovada după un an că ați uh, luat taurul de coarne. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum pentru grupul EFDD are cuvântul domnul Borelli. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi, Comisia Europeană, care s-a reunit azi la Strasburg, a vrut să dea un semnal puternic în ceea ce privește adoptarea programului de lucru pentru 2016, spunând că nu mai e momentul unei administrări convenționale. Vreau însă totuși să subliniez câteva teme transversale și strategice care cu siguranță vor cere și măsuri neconvenționale care va fi configurația practică a um, programul de lucru pentru oricare ar fi acestea, este important să uh, există o continuitate uh, și trebuie să ținem cont și de lecția din Grecia, care a dus ca o națiune care trăiește în Europa de astăzi să trăiască într-o sărăcie penetrantă și de aceea este nevoie de măsuri incisive. Criza din Libia și din Siria ne-a arătat că ne aflăm într-o situație periculoasă și urgentă. Trebuie să existe măsuri uh, eficace în gestionarea acestei crize. Lecția Volkswagen. Producătorii auto trebuie monitorizați mai bine trebuie să facă acest lucru și între ei. Ce s-ar fi întâmplat dacă acest lucru ar fi fost în cazul produselor alimentare sau a celor farmaceutice? Așteptăm aici inițiative corespunzătoare. În plus, Uh, mai e vorba și de măsuri care ne vor însoți și în 2017, EFSI, TTIP și relația cu China. Noi vrem să existe în toate aceste cazuri o evaluare de impact. De prea multe ori, Bruselul a dovedit că a vrut ca analizele de impact să se concentreze în propriile mâini. Același lucru se face și în cazul relației cu China. Vrem ca fiecare dintre state să poată face valoare de impact, fiecare după putință. Comisia are obligația să facă o sinteză și să pună la dispoziția altor instituții europene programul cadru și să arate unde vor fi efecte pozitive, unde efecte negative. Și apoi mai ar trebui să existe și principiul că dacă o singură țară va avea foarte mult de suferit, atunci acest lucru nu este pozitiv pentru întreaga Europa. Ultimele date Eurostat arată că unul din patru cetățeni trăiește în sărăcie. Noi credem că Uh, măsuri precum ajutorul de șomaj nu sunt uh, destinate creșterii economice, ci sunt un instrument pentru a da un semnal clar că Europa trebuie să-și găsească valorile autentice de solidaritate și se impune ca Comisia să se concentreze asupra acestor eforturi în 2016. La fel, trebuie implicat și nivelul uh, local Sigur că există provocarea de a găsi un numitor comun în funcție de uh, zona geografică, numai că acest lucru trebuie făcut prin consultări publice și uh, consolidând uh, datele. Mulțumesc. Din par, pentru grupul ENF are acum cuvântul domnul Salvini. Grazie, președinte. Ma, il uh, Mulțumesc, domnule președinte. Deșertul din această sală ne arată cum Comisia Uniunii Sovietice din Europa trăiește pe altă planetă. În această dimineață, președintele Juncker ne-a spus că după luni de cărcotel s-a ajuns la concluzia că nouă țări și-au arătat disponibilitatea de a prelua 700 de imigranți și unii au mai spus că poate Turcia va intra în Uniunea Europeană, însă Turcia n-a fost și nu va fi niciodată uh, în Uniunea Europeană și de aceea nu cred că imigranții uh, pot fi folosiți ca marfă de schimb. Ce intenționează să facă această uh, comisie și acest parlament pentru a extermina ISIS, care duce la fuga unui număr de sute de mii de cetățeni? Apoi, Um, <clears throat> mai trebuie să ne gândim și la sancțiunile aplicate Rusiei, care au dus la pierderi în Italia uh, în acest an. Apoi trebuie să ne gândim și la cele grupuri care finanțează ISIS. Este rușinos că această Europa, care a cerut uh, Italiei și celorlalte țări sacrificii în ceea ce privește pensiile, uh, consideră că e nevoie de solidaritate atunci când este vorba doar de emigranți. În ceea ce privește China și era și acordul TTIP aduce la mai multe pierderi de locuri de muncă. În plus, e nevoie de mai multă protecție pentru consumatori. În acest an, 800.000 de tone sunt importate din Vietnam fără control, 35 de tone de ulei de măsline din Tunisia fără controle, deci mai puține locuri de muncă în uh, Europa. Din uh, fericire, atunci când cetățenii aleg, așa cum au făcut-o la Viena, în uh, Polonia și după ce o vor face și în Regatul Unit la anul, o vor face, sperăm, și în Italia, pentru a putea să iasă din această colivie. Mulțumesc, urmează doamna Morvai, din partea neafiliaților. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-l întreb pe vicepreședintele Comisiei, domnul Timmermans, următorul lucru. Sunteți de acord cu mine, domnule Timmermans, că ceea ce se petrece aici, dezbaterea programului de lucru a Comisiei pentru 2016 în eh, prezența a 20 de deputați eh, plus membrii Comisiei este un echivalent al eh, dezbaterii programelor de guvernare în parlamentele naționale? Și ce explicații ne puteți, puteți da pentru faptul că Eh, programul iubitului nostru președinte Juncker eh, și al dumneavoastră eh, este menit să determine viața a peste 500 de milioane de cetățeni în mod hotărător și cu toate acestea ați pus la dispoziție acest text, acest program la ora 14.45 cu 15 minute înainte de dezbatere. Dați-ne, vă rog, o explicație. Spați o explicație, vă rog, celor 500 de milioane de cetățeni. Cum v-ați gândit dumneavoastră că asta poate constitui o bază pentru o dezbatere? Nu credeți că totuși că este lipsit de demnitate acest lucru? Rog și pe președintele Parlamentului European, domnul Martin, să facă o declarație în această uh, în această privință. Eu aș fi vrut să vorbesc despre politica de azil și de migrație, uh, care este doar un singur aspect din acest program uh, uh, dumneavoastră, cu toate că am primit uh, textul doar uh, foarte târziu, dumneavoastră ați avut posibilitatea să introduceți acolo tot felul de obligații pe care statele membre le au sau le-ar avea în viitor în această privință. Eu cred că noi în Ungaria ne-am achitat de toate obligațiile noastre de până acum, dar că în același timp nu renunțăm la suveranitatea noastră, că Uh, suntem uh, uh, europeni, dar Europa nu are competențe decât în sferele la care statele membre în mod clar au de renunțat. Dar migrația nu se află printre aceste aspecte. Aștept răspunsurile dumneavoastră. Mulțumesc. Președintele Trerupe, mulțumim frumos și îi dau cuvântul domnului Timmermans. Vă rog. President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vestea bună astăzi este că doamna Morvai l-a numit pe uh, Juncker uh, iubitul nostru conducător. Sigur, e un lucru care ne place și o să-l transmitem comisiei. În al doilea rând, poate că ar trebui să explic pe scurt. Este numai o prezentare a programului uh, de lucru al comisiei. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Vom avea posibilitatea de a discuta în viitor toate elementele acestui program. Uh, și contez pe Parlament că nu va face declarații în legătură cu altceva sau uh, o să încerce să facă tamtam în legătură cu o chestiuni politice, ci să facă, uh, să-și facă treaba, așa nume să discute propunere concrete ale uh, Comisiei și să tragă concluzii. Este extrem de important. Uh, comisia uh, ia Parlamentul mult mai uh, în serios membrii Parlamentului decât o fac aceștia uneori cu Comisia. Fiți sigur că ceea ce facem este în conformitate cu ceea ce doriți dumneavoastră și luăm hotărâri comune atunci când acest lucru este imperios necesar Astăzi în Europa 26 de milioane de copii uh, sau de tineri sunt amenințați uh, cu sărăcia uh, sau cu excluziunea socială. Asta trebuie să ne preocupe, asta trebuie să urmărim în activitatea noastră. De aceea dorim reforme structurale, de aceea există EFSI, de aceea vrem să creăm posibilități pe piața internă și cu piața uh, unică digitală. Vrem să ne asigurăm că oamenii nu mai văd uh, libera circulație ca o amenințare a poziției lor, ci ca o posibilitate de a crea cariere. De aceea am venit cu noi propuneri care să ducă la o mai bună protecție socială a europenilor atunci când Uniunea Europeană este competentă în această privință. Sunt aspecte pe care putem să le îmbunătățim, de aceea venim aici, dar în între timp vreau să vă spun că purtăm discuții intense cu dumneavoastră și cu Consiliul uh, Uh, Parlamentul European este reprezentat de Guy Verhofstadt pentru a ne asigura că uh, facem progrese în modul în care legiferăm împreună și trebuie să ajungem la o concluzie între cele trei instituții pe, uh, care să arate că am înțeles mesajul alegătorilor noștri. Trebuie să evităm Uh, greșelile pe care le-a arătat doamna Invelt, să uh, luăm decizii știind foarte bine că astfel de decizii sunt bune, dat fiind că ele reprezintă un compromis, dar nu sunt bune pentru că atunci când le aplicăm în statele membre, întreprinderile, uh, cetățenii suferă și uh, instanțele uh, trebuie să corecteze astfel de greșeli. Uh, trebuie să facem o evaluare a impactului înainte de a lua astfel de uh, decizii, să evităm uh, înflorirea birocrației. Sigur, acțiunile sunt imperios necesare. Cred că este unul dintre puținele momente în istoria noastră comună în care uh, Uh, un proiect în sine uh, este pus sub semnul întrebării în mod existențial. Criza financiară, criza refugiaților, amenințările internaționale, criza de mediu, uh, criza de încredere, toate acestea sunt puse la oaltă și pot să pună sub semnul întrebării proiectul european acest program de lucru modest al Comisiei este o părticică a răspunsului pe care îl dăm la această provocare. Însă, cred că modul în care uh, cele trei instituții uh, lucrează uh, trebuie să fie unul eficient și uh, Comisia uh, se angajează că va lucra cu Parlamentul pentru a uh, ajunge la rezultatele scontate. Mulțumesc, domnule Timmermans. Cu asta încheiem dezbaterea.